Colleagues, if I could start the meeting, and if we haven't got Mr. Liberadski when we get to the item, I'll do my reporting. În absența domnului Liberațchi, voi începe cu raportul meu eventual. Întâi de toate, permiteți-mi să vă urez bun venit după o vacanță care sper a fost odihnitoare. Oriunde veți fi fost în vacanță. Dacă Uh, priviți la ordinea de zi, aș dori să o adoptați. Este adoptată. De asemenea, trebuie să adoptăm procesul verbal al reuniunii din, uh, de data trecută. Sunteți pentru? Da, am aprobat procesul verbal. Punctul 3 de pe ordinea de zi trebuie să examinăm amendamentele la proiectul de aviz al domnului Liberațchi, însă, cum vă spuneam, dumnealui nu este încă aici. Iată de ce trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi mai întâi, datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri. Doresc să vă spun câte ceva despre trialogul care s-a ținut pe 13 iulie Problema cea mai arzătoare care rămâne pe masă, masa de lucru este anexa 1. E vorba de procesul de codecizie, iar Comisia aș dori să-și apere poziția în ce privește actele delegate. Nici președinția poloneză, nici Comisia nu au uh, avut un mandat de, a, uh, se, de a se retrage de pe propriile poziții Iată de ce căutăm o soluție de compromis împreună cu celelalte instituții. În ce privește amendamentele, um, în ce privește limitele uh, de emisii uh, de pe tahografe, am căzut de acord cu celelalte instituții să um, elaborăm o clauză de revizuire. Comisia ne va raporta situația asupra acestor documente și dacă e potrivit sau nu, să facem o propunere legislativă în acest sens. Consiliul a acceptat amendamentele uh, comisiei noastre în ce privește publicarea rezultatelor și noi am acceptat propunerea Maltei. Delegația va fi limitată și uh, va fi limitată de asemenea geografic. Um, ținând cont de specificitățile Maltei. Un vehicul înregistrat în Malta mm, se va uh, aplica prin derogare. La sfârșitul lui septembrie sau începutul lui octombrie va avea loc următoarea întâlnire. Uh, voi anunța și raportorii din umbră privire la data odată ce ea va fi stabilită odată ce trecem de prima lectură. Iată care este situația referitor la uh, raportul Simpson vizând datele statistice uh, privitor la transportul rutier de mărfuri. Doamna Maesne dorește să ia cuvântul la Okay. Yeah, uh, thank you very much, Chair. I don't have much to add. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte multe de spus. Este o reformare, într-adevăr, dar e totuși o reformare. E limpede situația Maltei. Ea beneficiază și de alte derogări, pentru că condițiile sunt speciale. Suntem cu totul de acord. Și sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Ne vom reîntâlni într-adevăr pentru a avea un, o ultimă ședință de tip trialog Sper ca lucrurile să meargă repede și bine. Mulțumim, domnule președinte. Mulțumesc. Eva, doamna Lichtenberger? Doamna Lichtenberger, mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Cred că propunerea făcută acum ca să respectăm formularea inițială a Comisiei ținând seama de problemele ă, claselor euro și acoperirii cu tahograful, ă, este ă, destul de nefericită, pentru că noi trebuie să ținem seama de marile obiective ale Uniunii Europene în ce privește reducerea emisiilor de carbon. Și uh, aceste preocupări trebuie să se reflecte în practică. Deci, uh, eu cred că ă, formularea ar trebui să fie ceva mai fermă pentru ca obiectivul să poată fi atins. În rest, nu pot decât să mulțumesc. Mulțumesc. Nu se pare ă, că ar mai fi ă, intervenții. Votul în plenară este prevăzut pentru noiembrie, dar avem timp, însă, așa cum a spus doamna Meissner, probabil că la finalului septembrie, începutul lui octombrie, va trebui să ne întâlnim în cadrul uh, grupului tripartit pentru a ajunge la o concluzie. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. Și ajungem acum la problematica bugetului 2012. Raportorul nu este prezent, dar uh, voi parcurge însemnările uh, primite din partea delegației germane. Sunt 54 uh, de amendamente, două linii de buget individuale, inclusiv 17 din partea raportorului. În plus, există 13 amendamente legate de proiectul de uh, aviz. Iar în ce privește noile proceduri, în octombrie eh, va avea loc o eh, reconciliere în cadrul Comisiei de Conciliere cu Consiliul și sperăm ca eh, această întâlnire să se rezolve problemele astfel încât formula definitivă a bugetului să poată fi adoptată în noiembrie. Decizia Consiliului este o reducere de 1,6 miliarde de euro în ce privește creditele de angajament și peste 3,6 miliarde euro în ce privește creditele de plată, inclusiv o uh, reducere cu peste 140 de milioane de euro în ce privește politicile de transporturi. Aceste propuneri sunt însoțite de declarații care invită Comisia să elaboreze un buget revizuit dacă uh, anumite uh, fonduri uh, vor fi considerate a fi insuficiente. Raportorul va trebui să încerce să rezolve toate aceste probleme, ținând seama de prioritățile politice ale comisiei noastre. Și există de asemenea propuneri de amendament, astfel încât să se creeze garanții că agențiile de specialitate vor dispune de personal suficient de numeros pentru a putea să-și îndeplinească responsabilitățile. Acesta este ceea ce doream să vă spun. Dacă domnul Liberațchi va veni, vom da cuvântul dacă nu, ă, să trecem acum la reprezentanții grupurilor politice. Domnul Riche din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați prezentat cifrele și esențialul problemei. După părerea mea, există un consens între raportori și raportori din umbra ai diferitelor grupuri. Bugetul, așa cum este prezentat de către Consiliu, și așa cum a fost uh, amendat în comisia noastră, ține de o dezbatere politică. Trebuie să determinăm dacă într-o perioadă de criză avem nevoie de mai mulți bani sau de mai puțin bani. Trebuie să ne ajustăm atât nevoile cât și ambițiile la mijloacele de care dispunem. urmărim îndeaproape activitatea domnului Liberațchi, pe care îl salut de altfel, iată, tocmai a intrat în sală. Urmărim observațiile dumisale în marginea textului și propunele pe care ni le face. În special, remarci observații prin care ameliorăm bugetul, ținând seama, și insist asupra acestui punct, ținând seama de realitățile momentului. Nu putem uh, propune un buget virtual sau la care visăm, ci trebuie să fie un buget cât se poate de realist și de serios. Iar uh, domeniul transporturilor este un extrem de important printre politicile europene care poate contribui la lupta împotriva crizei, inclusiv prin relansarea economică. Și uh, trebuie să scăpăm tentației de a opune uh, instituțiile guvernamentale și diversele agenții ale instituțiilor europene. Există o concordanță de vederi între propunerile raportorului pe fond uh, și, de asemenea, ce privește amendamentele. Pentru că, iată, multe dintre acestea se suprapun. Și cred că va exista o poziție unanimă în momentul votului mâine. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Liberațchi, am uh, explicat înainte ca dumneavoastră să intrați în sală că există uh, 44 de amendamente plus 17. Am arătat de asemenea că propunerea, uh, Consiliul propune uh, tăieri substanțiale ale bugetului, însă că dumneavoastră uh, propuneți să revenim la uh, unele dintre aceste sume potrivit priorităților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 Teraz jest tłumaczenie? Ok. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie na posiedzenie naszej grupy. Ne cerem scuze încă o dată, se pare că am uh, avut niște conflicte de programare și îmi cer scuze. Din ce am înțeles, Poziția domnului Riche reflectă atmosfera pe care am avut-o de cooperare în cadrul uh, grupului de lucru între raportori și raportorii din umbră. Avem mai multe uh, lucruri pe ordinea de zi. În primul rând este propunerea de a reduce cu 140 de milioane plățile pentru transport și poziția noastră este că pentru transport avem oricum întârzieri în plăți, în special pentru rețelele transeuropene. În al doilea rând, nu vorbim despre cheltuieli pentru consum. Uh, ci de cheltuieli pentru a stimula economia. De aceea a existat un acord între noi, deci între raportor și raportorii din umbră, că sumele inițiale ar trebui să fie uh, repuse pe tapet. Al doilea subiect se referă la pilo- uh, proiectele pilot. Împreună cu raportorii din umbră am selectat șase proiecte pilot Știm, că poziția coordonator, știm care este poziția coordonatorilor din mai 2011, că vor exista trei uh, proiecte pilot care vor fi continuate din motive uh, tehnice și uh, procesuale și o să vă scutez de detalii aici și tocmai de aceea avem câteva amendamente care se referă la aceste proiecte amendamente aduse de doamna Țicău, cu care am discutat, și există și un alt grup de amendamente din partea doamnei Alaya Sanders, pe care iarăși le-am discutat în grupul de lucru. Al treilea subiect, care este important pentru noi, se referă la mai multe alte propuneri pe care aș dori să vi le prezint pe scurt. În primul rând, o greșeală de ordin tehnic, amendamentele 6.0, 27, 27, și ar trebui să fie unul și același amendament. Deci este o greșeală de natură tehnică și aș dori să vă rog să-l uh, corectați. În ceea ce privește votul amendamentelor, 751, 752 și 753 din motivele discutate mai devreme, și anume lipsa unui temei juridic, vă sugerez să votăm împotriva acestor amendamente. În ceea ce privește amantul, amendamentul 713 din partea doamnei Duran, din punctul de vedere al uh, formalității, ar trebui să fie respins. Dar doamna Duran nu propune niciun fel de sumă aici. Vrea doar să transmită un semnal politic că pe, în bugetele viitoare am dorit să vedem și acest domeniu ca fiind acoperit de buget. Și tocmai de aceea propun să votăm pentru acest amendament. Un alt amendament, 707, referitor la Agenția Feroviară. Aș dori să votăm împotriva acestui amendament, pentru că Agenția Feroviară nu este foarte admirată de Comisia Cocobu din mai multe motive. În primul rând, cheltuielile au fost la un nivel foarte mic pentru lucrul respectiv, pentru activitatea lor. Există o rată mare de eroare, au probleme cu personalul și am dorit să încercăm să aducem un pic de disciplină în activitatea agenției feroviare. Apoi avem un amendament din partea doamnei Ala Sanders care se referă la proiectele pilot și, conform evaluării mele, în acest moment, acesta nu respectă principiile pe care le-am adoptat. Ar mai fi încă un amendament, 714, din partea doamnei Durand, pentru promovarea turismului feroviar. și cred că, având în vedere criza și situația actuală pe care am discutat-o, poate ideea care se ascunde în spatele acestei propuneri este una bună, dar deocamdată aș dori să votăm împotriva acestui amendament. Apoi, amendamentele referitoare la proiectul de aviz, doamnă, uh, amendamentul 6 din partea doamnei Durand, eu am nevoie de mai multe explicații pentru că nu înțeleg care este ideea acestui amendament, deci nu pot să vă sugerez să votați pentru sau împotriva lui. Apoi, amendamentul 9 din partea domnului Balcidis, cred că este un amendament foarte bun, dar poate că noi nu suntem comisia potrivită pentru a uh, vota pentru asta. Ar trebui să fie trimis către Comisia Regii. Deci eu aș sugera să votăm împotriva acestui amendament. Apoi amendamentul 11. Aș dori să votăm împotriva acestui amendament pentru că este un subiect foarte detaliat. Amendamentul 13 din partea uh, domnului Croș de a introduce cuvântul prudent în teza acolo unde ar trebui să solicităm standarde înalte deci aș dori să vă solicit acceptarea să nu introducem acest cuvânt prudent, pentru că ar diminua intenția noastră de a obține standarde înalte. Cam acestea ar fi propunerile mele. Deocamdată aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă de care au dat dovadă. A fost o plăcere pentru mine să lucrez cu dumneavoastră, în special cu domnul Riche. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Riche doriți să mai adăugați câte ceva față de ceea ce ați spus mai devreme, vă rog. Yes, just a few words uh, uh about... Uh... Doar câteva cuvinte. În ce privește uh, amendul 6707 și transportul feroviar, doresc să spun uh, colegului liberat că agenția feroviară se găsește într-o situație foarte specială, tocmai pentru că o cunosc personal. Uh, de fiecare dată îi se solicită sarcini suplimentare, fără însă a acorda și mijloace suplimentare. Punerea pe picioare a unei astfel de agenții, care trebuie să recunoaștem a evoluat foarte mult în ultimii ani, aduce cu sine foarte multe probleme. Înțeleg și cred că observația domnului Liberațchi este justificată, și anume trebuie să ținem seama de observațiile dumnealui, dar din punct de vedere politic nu trebuie să fragilizăm aceste poziții. Din potrivă, eu cred că trebuie să susținem și să dezvoltăm rolul unor astfel de agenții. Fie că e vorba de agenții guvernamentale, de comisie sau de consiliu, um, intențiile lor e de a destabiliza asemenea agenții. Pot să înțeleg ce se spune despre această agenție și sunt de acord. Dar, insist, din punct de vedere politic, nu doresc ca aceste agenții să fie destabilizate pentru că uh, ele ne vor ajuta enorm în dezvoltarea uh, rețelei feroviare. Iată, în ce privește amendamentul, eu suntem de acord cu observațiile, dar doream să insist asupra a mm, componentei politice, a importanței acestor agenții, care într-adevăr se confruntă cu dificultăți, deci nu trebuie să le mai fragilizăm și noi. Mulțumesc. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Liberațchi pentru uh, activitatea desfășurată pe marginea acestui buget. Ați spus deja că în foarte multe lucruri am putut cădea de acord. Este nevoie de bani mulți pentru sectorul transporturilor, dar pretențiile noastre trebuie să fie rezonabile și mai ales modul în care administrăm aceste fonduri trebuie să fie foarte rezonabile. Sigur că prin uh, reducerile deja propuse de comisie, cred că am făcut un pas înapoi uh, pentru că uh, deja dotarea pentru ERA și EMSA a avut de suferit, de asemenea pentru EASA și EMSA. Noi aveam pretenții mai mari de la aceste agenții, dar din păcate ele nu vor putea să-și sporească competențele. Am avut și o serie întreagă de proiecte pilot pe care am dorit să le lansăm, de pildă uh, moștenirea industrială, uh, care să fie valorificată în turism. De asemenea, sistemul de ticketing din Europa care să fie uniformizat. De mult ne doream aceste lucruri. Uh, grupul nostru politic a susținut aceste idei din păcate, noi nu am putut decât să facem observații care au fost îmbrățișate și de toate celelalte grupuri, pentru că nu presupuneau cheltuieli suplimentare. Mă voi mai referi totuși la câteva aspecte pentru a vă spune care va fi comportamentul nostru. Doamna Țicău vorbea des, despre destinații europene de excelență în domeniul turismului și și-ar fi dorit 2 milioane uh, Uh, pentru uh, acest proiect. Noi uh, cred că nu vom vota în favoarea acestei propuneri pentru că trebuie să administrăm cu parcimoniozitate banii. De asemenea, în ce privește ideea doamnei Uh, Ayala Sender, care spunea că este nevoie despre o școală uh, pentru copii bicicliști, pentru ca uh, ei să nu se expună în circulație, în transportul rutier, dar în oricât de simpatică este această idee, nu vom fi de acord, nu vom susține aceste propuneri. Acestea sunt de altfel aspectele pe care doream să le menționez. În mare, uh, cred că am reușit să concepem un proiect de buget uh, cât se poate de inteligent și ca atare vom putea mâine să-l votăm. Mulțumesc. Domnul Ziller. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu pateikties Liberāts kungam par veikto darbu. Mulțumesc domnului Liberatski pentru activitatea desfășurată în calitate de reprezentant al grupului ECR în Comisia TRAN. Nu putem susține în totalitate acest proiect de raport. Noi încă um, analizăm această um, activitate. Din uh, perspectivă politică înțelegem uh, um, precauțiile legate uh, de nivelul creditelor de plată și de uh, angajament uh, conform propunerilor uh, primite uh, din partea Consiliului, dar regretăm și faptul că va trebui să ne întoarcem la propunerile Consiliului în ce privește agențiile, chiar dacă noi ne doream capacități și competențe sporite pentru aceste agenții. Noi uh, va, vom susține în uh, mare uh, pozițiile și de majorarea liniilor bugetare pentru TNT și Marco Polo. De asemenea, vom susține propunerea Comisiei pentru creditele de plată și angajament în ce privește programul Cezar. Deci, în legătură cu aceste proiecte, noi vom fi favorabili unei creșteri Uh, unei suplimentări a fondurilor. De asemenea, în legătură cu proiectele pilot. Pentru că suntem conștienți de faptul că aceste proiecte pilot uh, Uh, este nevoie de ele, dar pe de altă parte există și proiecte pilot care nu și-au atins obiectivele și pot să spun acest lucru și din experiența mea. De aceea trebuie să vă mai explic o dată punctul de vedere al grupului nostru. Ideea politică este că situația bugetară este destul de nefericită și uh, ca atare, cu atât mai importante sunt deciziile politice pe care trebuie să le luăm în grupul nostru. Mulțumesc, doamna Duron. Felicităm raportorul pentru munca făcută. Doream doar să fac o precizare, deoarece, deoarece ni s-a adresat o întrebare, uh, și anume marginea amendamentului 6, în care mi se solicita să explic ce vreau să spun. Vreau să spun că trebuie să privilegiem um, investițiile în securitate, în siguranță. Și că acest lucru trebuie să uh, se facă atât în ce privește infrastructurile, cât și vehiculele nu putem obține garanții de uh, siguranță și să amânăm investițiile uh, în celălalt domeniu. Iată la ce se referă amendamentul 6. Um, vă mulțumesc pentru susținerea turismului durabil. Am uh, lucrat împreună în ce privește statisticile din turism, tocmai pentru a um, argumenta acest turism durabil care să genereze cât mai puține emisii de CO2. În fine, în ce privește amendamentul 4, nu vă va surprinde faptul că vă propunem să-l susțineți, deoarece am dorit să orientăm finanțarea din transporturi către infrastructuri care să prevină uh, costurile externe. Uh, trebuie prin urmare, să privilegiem investițiile care uh, aduc după sine um, costuri externe cât mai reduse. Iată ce doream să explic în ce privește cele trei amendamente. Uh, la amendamentul 12 uh, vizăm să se evite ca în uh, turism, după anul 2012, să fie retrași bani. Altfel spus, dorim să se continue investițiile făcute în acțiunile de pregătire în ce privește turismul. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender acum. Gracias, presidente. Sí, yo en principio... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Liberațchi pentru interesul pe care l-a manifestat pentru analizarea tuturor acestor propuneri și pentru luarea în considerare a amendamentelor, chiar și acelor amendamente care nu făceau parte din pachetul raportorilor din umbră, dacă se poate spune așa. Asta înseamnă că fiecare europarlamentar poate să depună amendamente individuale cu speranța că vor fi susținute de alte grupuri, chiar dacă acestea nu erau uh, incluse în pachetul inițial cu care s-au pus de acord uh, coordonatorii. Eu doresc să susțin două amendamente, unul legat de acțiunile pregătitoare și unul legat de proiectele pilot. Proiectele pilot la care mă refer sunt legate de școli după cum știți, noua carte albă analizează transportul urban pe care dorește să-l promoveze și noi suntem de acord cu ideea utilizării bicicletelor mai mult în uh, orașe, lucru care se întâmplă din ce în ce mai mult în Spania în acest uh, moment. Dar, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la autoturisme, la biciclete și la pietoni și la modul în care aceștia pot să coexiste, pentru că uneori apar probleme. Este important să încercăm să conștientizăm mai bine tinerii și să-i ajutăm de la o vârstă cât mai fragedă, în special din școli, mai ales în regiuni unde nu există această cultură a ciclismului, pentru că foarte multă lume se urcă pe bicicletă, dar nu e pregătită pentru ce așteaptă. Și tocmai de aceea am uh, pregătit acest proiect uh, la scară destul de mică. Este, cum spuneam, un proiect mic, nu vorbim despre foarte mulți bani, dar Comisia Europeană i-a dat undă verde. Tocmai de aceea aș dori să rog pe colegii mei să țină cont de acest lucru. Credeți-mă, nu este ușor pentru Comisia Europeană să susțină niște proiecte pilot lansate de Parlamentul European și, spre marea mea surpriză, Comisia chiar a sprijinit acest proiect, așa încât v-aș fi recunoscătoare dacă și Comisia noastră ar fi de acord cu asta. În ceea ce privește siguranța rutieră, acesta este un proiect mai vechi pe care Comisia nu l-a susținut până acum, dar de data aceasta, spre marele meu șoc, Comisia a fost de acord cu el, poate datorită negocierilor în ceea ce privește directiva privind amenziile. Poate că acest lucru a crescut un pic conștientizarea și stabilim o rețea care reunește experți, eh, procurori, victime și așa mai departe, care să ajute Comisia și Parlamentul pentru a continua acest lobby pentru siguranța rutieră. Nu este foarte ușor să vorbesc atunci când în același timp se desfășoară și conversații private chiar în cotul meu. Deci, Matiu, dacă ești de acord cu cele două amendamente propuse de mine, sunt foarte bucuroasă și mă bucur că am avut o contribuție la acordul italiano-belgian. Acum o să rog pe doamna Meisner să se mai gândească la poziția sa, pentru că nu vorbim despre bani foarte mult și cred că aceste inițiative ar fi uh, foarte bune. Mulțumesc, domnul Bradburn. Uh, thank you very much, Chairman. Well... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Ziller a răspuns foarte diplomat. Eu nu o să fiu la fel de diplomat, mă tem. Vreau să fac câteva observații generale și unele cu caracter specific în ceea ce privește textele pe care le avem la îndemână. În primul rând, am senzația că în fiecare an eu nu reușesc să înțeleg unde ne aflăm, pentru că avem propuneri din partea Comisiei care nu sunt realiste. Apoi, în cadrul Comisiei și în cadrul Parlamentului, cerem în continuare și mai mulți bani, deci suntem și mai nerealiști. Și uneori mă întreb pe ce planetă trăim, pentru că fiecare stat membru este nevoit să-și reducă bugetul. Nu pentru că vrea, ci pentru că trebuie. Și Lucrul ăsta se aplică tuturor statelor membre, fie ele Regatul Unit, uh, Spania, Italia și așa mai departe. Dar noi aici nu vrem o reducere a cheltuielor, ci o creștere a lor și mie mi se pare că suntem un pic cu capul în nori. Uh, și mă întreb dacă înțelegem de unde provin aceste sume, pentru că nu sunt uh, bani din, uh, de la partea statelor membre, ci sunt banii contribuabililor și contribuabilii trebuie să plătească din ce în ce mai mult prin propriile sisteme fiscale pentru a finanța toate eh, problemele de buget în statele membre. De ce credeți că ar vrea să pună și mai mulți bani, să investească și mai mulți bani în uh, Uniunea Europeană? Mie mi se pare că este absolut scandalos. Am câteva observații de făcut în ceea ce privește poziția în care ne găsim acum. Și din uh, partea lui Matiu, înțeleg că favorizăm poziția Consiliului, dar în acest document pe care îl avem aici, mă bucur că domnul Liberațchi recunoaște, spre exemplu, că la amendamentul 9 la proiectul de aviz, acesta este o problemă care ar trebui să intre uh, la Comisia Regii. Sunt perfect de acord. Ar trebui să eliminăm amendamentul nu doar din această cauză, ci și pentru că eu cred că este o idee proastă oricum. A doua observație cred că este legată de amendamentul 13. Și aici am câteva puncte specifice. Prima oară când am văzut amendamentul, nu l-am înțeles. Vrem să eliminăm cuvântul prudent din finanțarea agențiilor. Dar ce vrem? Uh, finanțarea imprudentă? să lăsăm să cheltuiască ce vor și când vor, mie mi se pare o nebunie. Situația în care ne aflăm acum impune prudență și vrem ca finanțarea să se facă acolo unde este absolută nevoie și nu și în altă parte. Și având în vedere că am avut o poziție critică față de abordarea Comisiei și uh, de abordarea Comisiei TRAN, uh, Întrebarea este de ce nu analizăm uh, proiecte care ori nu mai sunt o prioritate, ori nu și-au îndeplinit așteptările și nu preluăm bani de la aceste proiecte către proiectele pe care le considerăm prioritare. Pentru că dacă mutăm banii din bugete diferite, atunci nu mai avea nevoie de o creștere a bugetului, ci am putea avea chiar o reducere bugetară. Uh, dar mi se pare că această abordare a dispărut complet din orice fel de deliberare și de negociere pe care am avut-o pe marginea acestui raport. Deci mie mi se pare că este o abordare complet nerealistă și nu vom ajunge niciodată la un acord nici cu Comisia Principală de Buget și nici cu, în concilierea cu Consiliul, pentru că nu vom obține mai mulți bani. Asta e foarte clar din partea tuturor statelor membre. Mulțumesc. Doamna Lichtenberger? Mulțumesc. O mică observație în legătură cu spusele colegului meu, Bradburn. Să uh, nu intrăm în amănunte legate de poziția britanică, dar uh, dacă statele uh, membre își asumă responsabilitatea de a prelua din partea Uniunii Europene tot mai multe sarcini. Nu pot să fac acest lucru cu bugetul tot mai mici. Nu ar fi în folosul nimănui. Agențiile uh, trebuie să controleze modul în care uh, reglementările europene sunt aplicate, să vadă dacă sunt adecvate sau necesită amendamente. Deci ă, să nu ne rezumăm la declarații, pentru că ă, nu vom contribui astfel la credibilitatea Uniunii Europene. Aș vrea să mai adaug ceva pentru a face de fapt o precizare în legătură cu promovarea turismului organizat ă, pe calea ferată, deci transportul pe calea ferată, dar asemenea și al drumeților turistice sau ale ciclismului. Sunt propuneri care vin din partea organizațiilor specialitate și se plâng că există logist, o lipsă de logistică pentru bagaje. Acestea constituie piedici serioase în uh, ce privește turismul uh, pe calea ferată în combinație cu alte mijloace de transport. Cred că aici am putea să uh, includem și necesitatea de a, avea, de a dispune de logistica necesară pentru transportul bagajelor grupurilor de turiști. Pentru că noi am făcut anchete Uh, am întrebat de deci, ce oamenii preferă să se deplaseze uh, în vacanță cu mașina proprie și nu cu trenul. Și există, din păcate, aceste uh, lipsuri în lanțul logistic pe calea ferată pentru transportarea bagajului. Cred că ar trebui să ținem seama de aceste sugestii. Mulțumesc, domnul Tors. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. Doar câteva observații. Întâi dorim să mulțumim Comisiei dumneavoastră și în special raportorului pentru susținerea pe care ne-au arătat-o în marginea propunerii Comisiei. Așa cum ați spus și dumneavoastră, amendamentele propuse uh, urmăreau ajustarea bugetului pentru 2012. E important să putem menține plățile în uh, actuala politică de transport. Uh, doream să vă mai mulțumesc uh, încă o dată pentru toate eforturile și abia așteptăm votul de mâine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liberațchi, dacă doriți să răspundeți. Dziękuję bardzo. Krótki komentarz. Może zacznę pan. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, încep cu domnul Burn. Mm, ne-am gândit la un proiect rezonabil și nici de cum uh, nechipzuit. Stabilirea bugetului este diferită. Nu dorim să uh, căutăm cu orice preț tăieri bugetare. Haideți să ne întoarcem la punctul de plecare. Dorim să oferim noi posibilități prin aprobarea acestui buget. Și dacă e să ne referim la măsuri concrete, în special în ce privește amendamentul 6 al domnului Duron, eu am fost foarte atent la explicațiile dumneavoastră, dar îmi susțin opinia. Nu trebuie să votăm pentru haideți să ne ocupăm întâi de infrastructură și să nu vorbim de uh, cumpărături costisitoare. Mm, haideți să lăsăm uh, companiile de transport să se ocupe cu aceste lucruri. În ce privește agențiile feroviare, vorbim aici despre un milion de euro. Ceea ce reprezintă 6% din procent. Permiteți-mi să revin la rezervele pe care le-am exprimat. Am fost cât pe ce să suspendăm descărcarea uh, bugetară a acestei agenții feroviare, tocmai din cauza haosului uh, cu care agenția a gestionat acest buget. Trebuie să primim asigurări că a fost doar un accident și că banii pe care îi oferim vor ameliora în mod sensibil activitatea agenției, atunci voi putea să uh, accept uh, argumentele propuse și uh, atunci voi putea să rog colegii mei de grup să voteze pentru acest amendament. O observație generală. Vremurile sunt grele și e limpede că trebuie să fim foarte atenți, să acordăm prioritate acelor proiecte care sunt rezonabile și care aduc o schimbare transportul nu este uh, un capitol bugetar elementar, uh, unde să căutăm cu orice preț uh, tăierile, ci este unul din acele sectoare care aduce dezvoltare economică. Și sper că suntem cu toți de acord să revenim la sumele propuse inițial de comisie uh, care nu sunt foarte mari. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru toată atenția și doresc de asemenea să mulțumesc raportorilor fictivi. Vă mulțumesc! Liberalski, just to uh, be clear. Mulțumesc, domnule Liberalski. Să vedem care este foaia de parcurs. Mâine uh, votăm în comisie, după aceea Comisia pentru Buget va vota pe 6 octombrie și votul uh, uh, de asemenea pe marginea bugetului s-ar putea să aibă loc în plenara din octombrie. Deci noi votăm mâine. Plenara va fi în octombrie. Mulțumesc. Următorul subiect de ordine de zi este vorba despre barometrul piețelor de consum. Aici avem un schimb de opinii cu Comisia, cu Direcția Generală Zanco și doamna Margaret uh, Dilland uh, din partea DG Sanco uh, dorește să ne prezinte raportul său. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că colegul meu încearcă să facă pregătirile tehnice necesare pentru prezentare ca să ne descurcăm mai ușor. Okay, well, well, thank you for this opportunity to present. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta activitatea noastră legată de monitorizarea piețelor și de tabloul de bord al piețelor de consum. O să încep prin a vă oferi un context al activității noastre. Am început în DigiSanco, în urmă cu aproape patru ani, să strângem date care analizează funcționarea piețelor din perspectiva consumatorului. Am analizat de asemenea și problemele de proastă funcționare a pieței și am propus domenii de îmbunătățire. Considerăm că este foarte important să analizăm piețele din punctul de vedere al consumatorului, deci să nu ne gândim doar la ofertanți și la problemele de concurență, care bineînțeles sunt foarte importante, ci să analizăm și aspectele legate de consumatori și în special ceea ce putem noi să facem pentru a ajuta pe consumatori să uh, ajute la rândul lor piața să funcționeze mai bine, pentru că noi considerăm că consumatorii au um, îndemânarea necesară să înțeleagă această alegere complexă cu care se confruntă și uh, pot să încurajeze concurența. Deci, strângem date legate de consumatori și de piețele de consumatori care nouă ni se par foarte utile pentru factorii de decizie la, la nivel UE și la nivel național pentru că datele sunt comparabile în cadrul Uniunea, Uniunii Europene, astfel încât și factorii de decizie naționali pot să uh, etaloneze proprii uh, factori prin comparație cu alte state membre și să facă măsurătorile necesare. Dați-mi voie să vă explic ce date colectăm și ce instrumente am dezvoltat pe marginea acestor date. Principalele două sunt tabelele de bord pentru consumatori. Aceste tabele de bord reprezintă un sistem de alarmă care informează factorii de decizie de problemele existente pe piață. În fiecare an avem uh, două uh, rapoarte. În acest an deja am publicat uh, cinci rapoarte și în primăvară avem un tabel de bord în ceea ce privește condițiile consumatorului care analizează două domenii. În primul rând, domeniul integrării piețelor interne cu amănuntul, deci ce analizează și problemele de transfrontaliere și comerțul electronic. Și în al doilea rând, analizăm condițiile naționale care apar și mediile naționale de afaceri. Apoi, Tabelul de bord publicat în toamnă, care se referă la piețele de consumatori, eh, vizează detectarea eh, proastei funcționări a pieței și analizăm 50 de piețe diferite cărora le dăm note în funcție de modul în care funcționează ele pentru consumatori. Mergem și un pas mai departe cu această analiză și alegem una sau două piețe de la finalul listei pentru a avea o analiză mai aprofundată și propunem și măsuri de politică pentru aceste piețe. So, so let me start with the consumer market. O să încep cu uh, tabelul de bord privind piețele consumatorilor publicat în fiecare toamnă. Principalul set de date pe care îl folosim pentru acest tabel de bord este un uh, studiu anual asupra 50 de piețe de consumatori în care solicităm părerea consumatorilor care activează pe aceste piețe. Analizăm de asemenea și prețurile și mai exact variațiile de preț între statele membre și ținem cont și de plângerile consumatorului. Monitorizarea piețelor și studiul privind monitorizarea pieței, care reprezintă fundamentul pentru acest tabel de bord, este analizarea piețelor, cum am spus, care s-a desfășurat pentru prima oară anul trecut și am inclus rezultatele în acest tabel de bord. Am adus și câteva exemplare a acestor tabele de bord. Dacă nu le cunoașteți, le găsiți la intrarea în sală. Avem exemplare în, atât în engleză cât și în alte limbi. 50 de piețe, spuneam, care în total reprezintă cam 60% din cheltuielile consumatorului. În primul an am făcut studiul în toate cele 27 de state membre și Norvegia și am vorbit doar cu consumatori care au avut uh, experiențe recente de cumpărături pe piață. Deci vorbim, vrem să vorbim din punct de vedere practic, nu despre idei generale. Din acest moment vom face acest studiu anual pentru a analiza tendințele, să vedem dacă sunt piețe care se descurcă mai bine în timp și dacă acest lucru se datorează anumitor măsuri care sunt luate fie la nivel uh, UE, fie la nivel nivel național. Întrebările pe care le-am avut în cadrul primului studiu se referă la comparabilitate, încredere, satisfacție generală, probleme și plângeri și trecerea de la o piață la alta acolo unde acest lucru este relevant. Ideea este ca consumatorul să ne dea un scor de la, 0 la, de la 1 la 10, de la 0 la 10, mă scuzați. I-am întrebat pe consumator cât de dificil este să facă comparația între produse pe această piață, pe o scară de la, 1 la, de la 0 la 10. Și pentru încredere același lucru, în ce măsură aveți încredere în uh, comercianți că respectă regulile și legislația privind uh, consumatorii pe o scară de la 0 la 10 Uh, la fel uh, și pentru satisfacție. Apoi am întrebat consumatorii dacă s-au confruntat cu probleme și i-am întrebat și despre dacă s-au plâns în legătură cu o problemă și acolo unde vorbim despre piețe de servicii interesate, ne întrebăm consumatorii dacă au schimbat furnizorul sau abonamentul și cât de ușor li s-a părut să facă acest lucru. Am reunit toate aceste răspunsuri și am avut un indicator al performanței de piață pentru fiecare piață performanța pieței are patru elemente, comparabilitate, încredere, probleme și plângeri, pe care le-am uh, analizat uh, la oaltă și satisfacție generală. Avem și un al doilea indicator care se numește MPIS, uh, indicatorul de performanță a pieței, inclusiv schimbarea, care este relevantă acolo unde consumatorul chiar poate să uh, își schimbe furnizorul. Sper că se vede de la această distanță. Acesta este genul de clasament pe care l-am făcut pentru cele 50 de piețe pe care le-am analizat pe baza indicatorului performanță. Ceea ce vedeți aici este un clasament la nivel UE, dar aveam acest tip de clasament și pentru fiecare piață națională. Deci se poate vedea pentru fiecare țară în parte cum, cât de bine uh, se descurcă piața. La acest clasament uh, al Uniunii Europene se vede că cele trei uh, piațe de pe primul loc care funcționează cel mai bine se referă la cărți, reviste și ziare, uh, servicii culturale și uh, de divertisment și uh, internet. Apoi avem investi, servicii de investiții și servicii imobiliare. A, vedeți aici câteva domenii care sunt încercuite și vedeți aici cazarea care este la un rang destul de mare, este printre cele mai bune piețe. Apoi avem uh, uh, feroviarele și uh, mașinile la mâna a doua, care sunt la coada clasamentului. De asemenea, întreținerea și uh, reparațiile vehiculelor sunt uh, la începutul clasamentului și apoi mai avem și o parte din uh, piețe care sunt pe la mijloc, liniile aeriene, serviciile poștale și curieratul, închirierile de mașini, vânzările de mașini noi, serviciile de metrou și combustibili. Cum am spus, această clasare a celor 50 de piețe în același tip de grafic există și pentru fiecare țară în parte și uh, vedeți se poate face și o comparație între modul în care funcționează piața într-o țară și modul în care funcționează la nivel UE. Uh, și acest lucru este discutat destul de des cu autoritățile naționale privind consumatorii și cu uh, autoritățile de aplicare a legii, pentru că asta le oferă o idee foarte clară uh, legată de domeniile pe care ar trebui să le ia în considerare spre îmbunătățire. Avem aici, cum spuneam, pentru fiecare piață un clasament pe țară și aici vedeți că Există diverse scoruri pentru diverse țări în ceea ce privește pachetele de călătorie. Cele mai bune scoruri sunt în Finlanda și vedeți că există trei țări unde există un scor destul de scăzut. Ceea ce este important este diferența dintre fruntea clasamentului și coada clasamentului este de 11 puncte, ceea ce este sub uh, diferența uh, medie între piețe. Deci asta înseamnă că piața privind pachetele de călătorie uh, are o activitate destul de omogenă la nivel european. Avem de asemenea informații suplimentare care nu apar aici, ci apar doar în tabela, uh, tabelul de bord, referitoare la componentele individuale ale indicatorului pentru fiecare piață. Și pentru această piață de pachete de călătorie vedem că comparabilitatea și uh, satisfacția generală sunt puțin peste medie, încrederea este la nivel mediu și numărul de consumatori care s-au confruntat cu probleme este un pic mai mare decât media. Următorul punct. O să vă arăt același tip uh, de slide pentru o piață care nu uh, are o activitate foarte bună, și anume piața feroviară. La nivel de țară vedem că Lituania și Estonia ies în evidență. Vedem că ei, uh, aici avem aproape jumătate din țări în care această piață are un scor destul de mic și diferențele în acest caz între cele mai bune scoruri și cele mai proaste scoruri este de 27,3 puncte, de două ori mai mare decât uh, diferența medie. Deci există o discrepanță foarte mare de performanță la nivel european pe aceste piețe. Dacă analizăm mai atent uh, componentele individuale, vedem că aproape pentru toate componentele această piață are scoruri mai mici decât media. Și în ceea ce privește satisfacția generală și problemele, scorul este de două ori mai prost decât media. Interesant este că, în ciuda faptului că raport, ă, consumatorii raportează foarte multe probleme cu această piață, au tendința să nu facă plângere foarte des. Următorul punct. Una din ultimele piețe pe care vreau să vi le arăt ca exemplu este piața liniilor aeriene, care uh, este una din cele mai bune piețe în ceea ce privește serviciile uh, de rețea și ea răspunde cel mai bine la nevoile consumatorilor și are un scor mai mare decât media în ceea ce privește comparabilitate și încredere. La probleme stă mai prost acest domeniu, pentru că problemele sunt mai mari uh, decât uh, media. În ceea ce privește difer- diferența între cele mai bune țări și cele mai proaste țări, această diferență este foarte mică, ceea ce înseamnă că piața este destul de consecventă și de omogenă uh, la nivel european. Următorul punct. Aceste date sunt doar o imagine clară a unui uh, set de date foarte bogat și chiar și în tabelul de bord nu putem să vă punem la dispoziție toate datele. Avem rapoarte foarte detaliate cu toate analizele care sunt extrem de interesante și avem și acest uh, instrument online care este uh, care se numește tabloul de bord pentru monitorizarea pieței, și care îți permite să faci propria cercetare. Ți se dau toate informațiile de care ai uh, nevoie, fie despre țară, fie despre anumite servicii, anumite piețe. Deci poți să vezi uh, cum este clasată o anumită piață printre cele 50 din țara mea sau printre cele 50 din Uniunea Europeană. Poți să vezi de asemenea și care sunt scorurile pentru uh, cele 5 componente pentru o anumită piață în propria țară sau în UE sau poți să vezi toate graficele pe care vi le-am arătat mai devreme pentru fiecare piață individuală cu scorurile per țară. Și astfel fiecare poate să vadă uh, toate aceste elemente pe site-ul uh, DigiSanco. Pe lângă rezultatele acestui studiu de piață, avem mai multe hărți aici referitoare la prețuri. Prețurile sunt foarte importante pentru consumatori și un factor determinant în uh, decizia de cumpărare. Pe piețele unice, divergențele de preț între statele membre care nu sunt explicate de uh, puterea de cumpărare sau de uh, costuri diferite sau de impozite diferite este o indicare foarte bună a fragmentării pieței consumatorilor. Și tocmai de aceea am analizat acest aspect. Ceea ce vedeți aici, pe axa orizontală, este divergența de prețuri pentru anumite uh, piețe în Uniunea Europeană. Apoi, pe axa verticală, vedeți diferențele uh, care sunt corelate cu puterea de cumpărare a consumatorului. Deci, cu cât ești mai sus pe axa uh, verticală, cu atât se vede diferența în puterea de cumpărare. Apoi, în partea de jos a tabelului se aplică exact contrarul, deci prețurile acestor bunuri uh, sunt uh, relativ ieftine în țările în care consumatorii sunt relativ mai bogați. Deci este un lucru foarte interesant de văzut. Poate nu reușiți să vedeți de aici, dar dacă mm, analizați cu, mai, cu atenție, vedeți că a, asta se întâmplă pentru anumite tipuri de automobile și pentru anumite tipuri de carburanți preimpozit. Următorul punct, vă rog. The results that I have showed you. Rezultatele pe care vi le-am arătat, uh, vi le-am prezentat doar în rezumat. Ele fac parte din cel de-al patrulea tablou de bord. Acum elaborăm uh, un nou astfel de uh, tablou de bord similar, uh, care, a cărui alcătuire va demara pe 24 octombrie. Vom analiza 51 de piețe și de data aceasta am mai adăugat încă o întrebare referitoare la competitivitate. Iată ce întrebăm pe consumator. Pe o scară de la 0 la 10, ați spune că există suficient furnizori de servicii dintre care să alegeți? Sigur că rezultatele noului exercițiu vor trebui să aștepte, însă deja previzionăm că au apărut ameliorări, că anul acesta uh, au apărut deci ameliorări și că, în general, consumatorii tind să acorde o notă mai mare competitivității decât altor indicatori, cum ar fi încrederea, comparabilitatea sau satisfacția generală. aș dori să vă spun câte ceva și despre uh, tabloul de bord referitor la condițiile consumatorilor. Acesta este publicat în fiecare primăvară. Aici privăm, privim la diversele atitudini ale uh, consumatorilor și ale furnizorilor de servicii în ce privește uh, comerțul transfrontalier mm, analizăm încrederea în ce privește tranzacțiile transfrontaliere care sunt obstacole pe care le întâmpină dacă sunt înclinați să facă astfel de tranzacții, care sunt preocupările lor. Și, de asemenea, extragem informații referitoare la uh, plângerile sau solicitările de informare uh, pe care consumatorii le solicită în ce privește tranzacțiile transfrontaliere și care ajung la uh, centrele europene uh, pentru protecția consumatorilor. E interesant de văzut că aproximativ 1 pe 3, o treime din uh, solicitările de informare și plângeri primite vizează sectorul de transporturi. Mă refer, sigur, doar la tranzacțiile transfrontaliere. Un al doilea aspect asupra căruia ne-am concentrat este mediul uh, oferit consumatorilor în diversele state membre. Majoritatea datelor folosite pentru acest tablou de bord provin din două eurobarometre. Unul care uh, se adresează consumatorilor și celălalt care se adresează furnizorilor de servicii. Uh, primim date din toate statele membre și dezvoltăm împreună diverse proiecte. Solicităm informații privitoare la tipurile de inspecții care se desfășoară în statele membre potrivit legislației de protecție a consumatorilor din fiecare stat membru. Uh, vă prezint aici un grafic referitor la uh, comerțul uh, electronic, internet, e-commerce. Și e limpede că comerțul electronic devine o cale privilegiată um, Însă, consumatorii se uh, concentrează foarte mult pe um, comerțul electronic domestic și încă nu se poate vorbi de un număr mare de tranzacții transfrontaliere. Încă nu uh, se profită la maxim de aceste uh, tranzacții transfrontaliere, uh, chiar dacă uneori ar putea beneficia de prețuri mai bune. În acest grafic vedeți care sunt cotele parte de uh, cumpărături tradiționale versus cumpărături pe internet în fiecare stat membru. În anumite țări, uh, comerțul electronic este foarte dezvoltat și, firește, uh, în anumite state, cele mai mici, uh, tranzacțiile transfrontaliere sunt mai dezvoltate. Chiar și Austria, pe lângă Luxemburg sau Malta pentru că în acest fel consumatorii, firește, um, se adresează unor piețe mai uh, vaste. Următorul grafic. am dezvoltat un index al condițiilor consumatorului care monitorizează practic un set întreg de indicatori, cum ar fi încrederea în autorități, plângerile consumatorilor, utilizarea diverselor uh, mecanisme, siguranța produselor, uh, publicitatea neloială și așa mai departe. Toți acești indicatori individuali se regăsesc uh, în index pentru fiecare stat membru în parte. Însă, în acest index, noi am sintetizat toate datele. Și puteți vedea cât de diferite sunt condițiile de la un stat membru la altul pentru consumatori. Iar în următorul grafic puteți vedea mm, care este încrederea pe care o au consumatorii. acesta se bazează pe trei întrebări prima, aveți încredere în autoritățile dumneavoastră pentru a vă proteja interesele de consumator, în al doilea, aveți încredere în vânzători și furnizorii de servicii și a treia întrebare este, vă simțiți protejat de măsurile curente de protecție a consumatorilor și putem vedea în ce fel uh, acest grafic ilustrează condițiile um, și încrederea consumatorilor. 4 din 5 consumatori în Marea Britanie consideră că sunt bine protejați. În schimb, în alte țări, mai puțin de o treime dintre consumatori uh, consideră uh, că este valabil acest lucru. Iată diferențele dintre state, deci. Foarte pe scurt, Într-adevăr, nu dorim doar să producem date și statistici, ci dorim să folosim aceste informații. Acest lucru se face deja. Uh, purtăm multe dialoguri, în special cu statele membre, și le încurajăm să-și concentreze prioritățile pe acele piețe care au realizat un scor relativ prost. Și anumite state membre au răspuns uh, solicitărilor noastre pe baza informațiilor pe care noi le-am furnizat. Discutăm de asemenea cu reprezentanți ai um, mediului de afaceri. Invităm să discutăm aceste rezultate în scopul de ca aceștia să-și amelioreze performanțele sau uh, să disemineze bunele practici, pentru că ne dăm seama că în anumite țări există exemple excelente de protecția consumatorilor. Și ar fi bine ca aceste bune practici să fie transpuse și în alte state am uh, conlucrat de asemenea cu toate agențiile uh, care uh, culeg plângerile din partea consumatorilor. Acest efort a fost acum finalizat și Comisia va propune o recomandare. O recomandare care va trebui să fie implementată de statele membre. Din anul viitor, vom obține date vizând plângerile care să fie comparabile între statele membre. Pentru că e de, de laudă atunci când un consumator um, face efortul de a submite o, de a supune o plângere atenției autorităților. E un semn că lucrurile se cer ameliorate. Desigur, lucrăm cu Eurostat și cu um, Institutele Naționale de Statistică pentru a obține uh, rezultate fiabile, pentru a ști, de exemplu, în ce țară anumite prețuri sunt mai mici și așa mai departe. Așa cum am spus la început, facem și studii de piață. Am încheiat patru studii și am demarat uh, alte patru. Am început cu un studiu asupra Uh, taxelor la conturile curente și am uh, văzut că structura acestor, um, acestor uh, taxe este extrem de opacă. Sistemul bancar lucrează acum la un sistem care să permită o mai mare transparență. De asemenea, am uh, studiat uh, um, companiile de furnizare energie electrice, încercând să oferim încă o dată recomandări în ce privește schimbul uh, uh serviciului special. consumatorii nu pot să facă um, investiții așa cum și-ar dori întotdeauna. Iată de ce ne gândim la un pachet de recomandări în cadrul Comisiei în ce privește investițiile financiare. Uh, un alt studiu care va fi încheiat foarte curând este cel referitor la e-commerce, la comerțul uh, pe internet și în următoarea comunicare a Comisiei uh, vom oferi detalii. Cred că ar fi bine să mă opresc uh, aici, însă vă invit să analizați uh, tablourile de bord care sunt disponibile online, pe internet și, la fel ca toți ceilalți colegi ai mei, aș fi încântată să vă ofer detalii suplimentare dacă este necesar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Steven, spune președintele. Există trei intervenții înscrieri la cuvânt. Începând cu doamna Ayala Sender, apoi doamna Meissner, doamna Lichtenberger, și doamna Bilbao. Doamna Ayala Sander, mai întâi. Și, um, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. A fost uh, o analiză foarte interesantă și mulțumesc și pentru propunerile făcute în ce privește drepturile consumatorilor. Uh, observațiile mele în legătură cu cele spuse sunt următoarele. În legătură cu serviciile în domeniul transporturilor, iar în ce privește comerțul electronic de asemenea, aș spun, spune următoarele. Pentru viitor nu sunt prevăzute studii, dar un proiect pilot pe care ne-l propunem noi este să analizăm rezervele în acest domeniu, nu doar transfrontalier, ci și sisteme multimodale de rezervare, sisteme de obținere a biletelor uh, transfrontalier. De aceea vă întreb, există posibilitatea să analizați dacă Uh, anumite servicii uh, pot fi accesate uh, pe cale electronică, de pildă să-ți faci rezervări de bilete pe calea ferată în alte țări. După aceea, în legătură cu uh, condițiile de înaintare a unor reclamații, dacă ai uh, o uh, solicitare transfrontalieră. Ehm, în Spania am încercat să ehm, înaintez o plângere în legătură cu căile ferate din Germania. Nu există un sistem unitar în ce privește ehm, calitatea serviciilor, garanțiile în caz de întârziere a trenurilor, de pildă. Ați verificat și modul în care plângerile din partea consumatorilor sunt analizate. De asemenea, aveți propuneri ca activitatea la nivelul Comisiei să se desfășoare mai creator, consumatorii să poată prin uh, Uh, bloguri sau Twitter uh, să își exprime uh, opinia în legătură cu problemele pe care le-au întâmpinat. Um, poate că puteți oferi și acest instrument la dispoziția consumatorilor pentru ca ei să poată să se pronunța. Pentru că există Uh, și site-ul Haine, dar de multe ori uh, încerci să răzbați printr-un hățiș întreg și în final primești răspunsul, ne pare rău, nu putem uh, transmite mai departe solicitarea dumneavoastră. Deci, cred că ar trebui să facem cunoscuți și cei care ofertă soluții consumatorilor. Doamna Meissner. Mulțumesc pentru prezentare. Din punctul nostru de vedere, membrii ai Comisiei TRAN, este important să existe o mai mare mobilitate a consumatorilor și acest barometru uh, al stării de satisfacție a consumatorilor mi se pare foarte important. Dar trebuie să existe și un barometru în ce privește producătorii în domeniul transporturilor în al doilea rând, uh, m-a mirat uh, faptul că uh, transportul pe căile ferate nu s-a aflat chiar în topul satisfacției consumatorilor. Și, în al treilea rând, ne-ați furnizat informații despre modul în care s-au desfășurat aceste anchete. Puteți să ne faceți o recomandare în ce privește preocupările noastre specifice în calitate de membri ai Comisiei pentru Transporturi și Turism, pentru că uh, noi uh, dorim să uh, fim proactivi, să venim în întâmpinarea așteptărilor consumatorilor și ați putea să ne oferiți anumite recomandări. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc și mulțumesc și Comisiei pentru acest document. Este fascinant să afli aceste lucruri, dar dumneavoastră spuneați mereu noi. Noi am întrebat cine sunt acești noi. Uh, direcția generală, uh, alte persoane care au făcut uh, aceste interviuri uh, și anchete telefonice. Este vorba de colaborarea cu unor instituții naționale specializate pe sondarea opiniei publice, cum am avea în noi, de pildă, în Marea Britanie și anumite uh, ziare care se ocupă de așa ceva. După aceea spuneați că au fost uh, un eșantion de 500 de persoane. Păi 500 uh, de persoane uh, nu sunt un număr suficient de mare pentru ca și concluziile să fie importante pentru noi. Mie mi s-a părut că ați abordat atât de multe subiecte Eh, și întrebările pe care le-ați pus mi s-au părut de multe ori complicate. Păi, dacă mă întrebați, ați călătorit cu trenul în ultima vreme, voi spune da. Bun. Eh, aveți plângeri Poate nu în legătură cu o călătorie recentă, dar acum doi ani aș fi avut uh, nemulțumiri de spus. Deci mie mi se pare că nu este foarte concludent uh, să analizez uh, aceste tipuri de răspunsuri. Pe noi ne interesează și costurile pentru contribuabili care sunt costurile pentru producerea unor asemenea documente. Cine le citește? cui îi sunt destinate? Sunt destin, îmi sunt mie destinate, sunt destinate publicului larg. Iar dacă un stat membru și-ar dori să și coordoneze, coordoneze activitatea cu dumneavoastră. Ce veți face în acest sens? Cum veți proceda? Aveți, uh, uh, cred că, un rezultat inclusiv în legătură cu consumul de băuturi alcoolice în Marea Britanie. Deci, Sigur că uh, trebuie să uh, putem să ne facem o idee despre ce se întâmplă în Europa în anumite domenii, dar mie mi se pare că documentul este mult prea complicat, se uh, risipește în mult prea multe direcții. Iar în ceea ce a spus doamna Iala Sender, este real, publicul alege. Eu, sigur că evaluez calitățile serviciilor unei companii aeriene. Cred că uh, publicul este suficient de matur pentru poate să decidă. Sigur că este important să informăm corect pe consumatori, dar uh, eu cred că ar trebui să operăm mai simplu și mai clar. Aceasta ar fi observația pe care doream să o fac comisiei. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Trei minute, vă rog. Mulțumesc. dacă uh, respectăm acest argument în legătură cu Ryanair, am putea uh, să justificăm multe lucruri și în cazul acesta renunțăm la protecția consumatorului. Pentru că dacă un număr de persoane uh, a achiziționat un produs și nu a avut plângeri doar pentru că această cale de uh, a înainta uh, plângerile este prea complicat, uh, asta nu înseamnă că produsul a fost bun. Deci, noi trebuie să Uh, încercăm și să facilităm uh, modalitatea de care uh, trebuie să poată beneficia consumatorul pentru a-și exprima nemulțumirile. Deci asta nu înseamnă că gradul de satisfacție al consumatorului este mare dacă el renunță să se plângă de calitatea serviciilor datorită unui hățiș birocratic. Și acum, în legătură cu prezentarea, eu mulțumesc foarte mult pentru această broșură. Am încercat să o parcurg. Nu am reușit pentru că nu am uh, o lupă la mine ca să pot să măresc tiparul suficient. Sunt. Uh, îmi pare foarte rău, dar uh, volumul literelor este atât de mic încât nu mă servește această broșură. Nici măcar nu pot să ghicesc despre ce este vorba. Bun, um, mulțumesc colegilor, am uh, urmărit până la urmă prezentarea pe computer, dar eu uh, spun uh, și vorbesc și în numele uh, organizațiilor persoanelor cu deficiențe. Uh, este important dacă vreau să furnizez un document Uh, care să fie parcurs, ca el să fie și lizibil. Alte probleme legate de tradițiile statistice și lingvistice. Uh, uh, întrebarea colegii Fosta este corectă. Cum au fost obținute aceste date? Au fost anchete telefonice, da sau nu? Eu nu cred că neapărat eșantionul format din 500 de persoane este uh, chiar o problemă, dar oare uh, el a fost configurat uh, similar în fiecare țară și nu în ultimul rând mă interesează ce se întâmplă cu aceste statistici. Este o lucrare interesantă, o voi parcurge cu mult interes cu ajutorul lupei, dar uh, pe noi ne interesează și rezultatele, mai ales în ce privește uh, domeniul transporturilor. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Da, uh, cred că această calitate a tiparului seamănă mult cu condițiile pe care le oferă Ryanair. Domnul Ugias pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această prezentare. Mulțumesc pentru explicațiile uh, legate de documentul care ne-a fost furnizat. În ce privește acest instrument, trebuie să uh, mărim și eșantionul, pentru că dacă ai un stat membru cu 80 de milioane de locuitori și uh, anchetezi uh, 500 de persoane, uh, nu mai există relevanță statistică. Eu cred că uh, trebuie să acționăm rezonabil trebuie să stabilim un eșantion care, din punct de vedere statistic, să fie configurat astfel încât și rezultatele să fie concludente. După aceea, ce tip de întrebări au fost adresate oamenilor? Pentru că mi se pare că ar trebui să existe în primul rând, o inițiativă în ce privește stabilirea unui eșantion rezonabil. Doamna Bilbao, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei pentru prezentare. Dincolo de metodologia pe marginea căreia s-au pus întrebări și despre care aș vrea și eu mai multe detalii, referitoare la modul în care s-au colectat datele, cum se interpretează procentajele și așa mai departe, aș dori să pun și o altă întrebare Comisiei. Este adevărat că s-a făcut o analiză a situației în statele membre, dar dacă vă uitați la o parte din uh, aspectele analizate, cum ar fi cazările de vacanță, trenurile și așa mai departe, Aceste întrebări intră în sfera mai multor tipuri de administrație. Ar putea să fie o responsabilitate regională, spre exemplu. Și mă întreb dacă în studiile viitoare o să vă gândiți să analizați în fiecare stat membru care sunt autoritățile um, sau responsabilitățile autorităților regionale. Pentru că dacă vrem să analizăm ce se întâmplă în diverse regiuni din Italia sau Spania sau Belgia, spre exemplu, veți vedea că dezvoltarea drepturilor consumatorului și nivelul de consum în uh, industria de turism poate să varieze considerabil de la o regiune la alta. Deci, cred că în procentajele din aceste întrebări trebuie să luați în calcul și aceste aspecte instituționale. Cred că ar fi foarte bine ca această analiză să se facă la nivel regional pentru că astfel am descoperit că există regiuni care sunt mult superioare uh, guvernelor centrale atunci când vorbim despre modul în care sunt rezolvate aceste lucruri. Deci cred că trebuie să avem o imagine de ansamblu, astfel încât să putem face schimb de bune practici și cred că ar trebui să nu uităm că acestea sunt domenii în care trebuie să fim descentralizați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Nu am avut decât puțin timp să răsfoiesc această broșură. Din uh, fericire, uh, medicul meu, oftalmolog, mi-a dat ochelari destul de buni ca să pot să uh, văd ce scrie în acest document. Cred că este o activitate destul de interesantă care a fost desfășurată, dar mă întreb și care este profilul celor care au fost chestionați iar plângerile care sunt înaintate de asemenea uh, au importanță uh, orientativă. Dar uh, dacă o țară cum este Germania nici măcar nu figurează în anumite statistici pentru că Uh, nu au fost uh, analizate uh, plângerile consumatorilor nemulțumiți, mi se pare că nu ne poate fi de folos rezultatul. Mi-aș dori să primim mai multe informații concrete legate de modalitățile de plângere și de asemenea mă interesează un schimb de experiență de tip best practice. De ce în domeniul transporturilor anumite state au avut uh, o cotă uh, ridicată de apreciere la nivelul uh, consumatorilor și alte țări s-au lovit de insatisfacția consumatorilor. Deci trebuie să existe și posibilitatea de comparație. Uh, în Belgia, de pildă, există un fel de uh, carte de identitate pentru vehiculele auto, uh, astfel încât să poți efectua un control în legătură cu uh, activitatea uh, șoferului. Eu cred că asemenea uh, rezultate și asemenea experiențe pot fi de folos și în alte țări. Mulțumesc. Doamnă Stil, puteți răspunde pe scurt la aceste întrebări adresate dumneavoastră. Bineînțeles, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări și observații. O să încerc să răspund cel puțin la cele la care pot să răspund. În primul rând, a existat o întrebare legată de reclamațiile transfrontaliere și dacă avem vreun proiect în derulare și cred că această întrebare a fost ridicată și de un alt eurodeputat. Știm cât de important este pentru consumator ca dacă ceva merge prost să aibă o cale de recurs. Asta este cel mai important lucru care împiedică pe oameni să facă achiziții transfrontaliere. Deci, în momentul de față, suntem în pregătire, și cred că știți mulți dintre dumneavoastră acest lucru, pregătim niște inițiative legislative în ceea ce privește rezolvarea alternativă a disputelor. Și pe lângă această inițiativă vom avea și o a doua inițiativă care vizează în special tranzacțiile pe internet. Deci vom avea în curând măcar o propunere pentru a ne asigura că consumatorii au acces la rezolvarea disputelor, rezolvarea alternativă a disputelor online, ceea ce ar putea fi o soluție pentru rezolvarea problemelor cu care s-ar putea confrunta. Din păcate, nu avem informații legate de fabricanți. A existat și o întrebare pe tema asta. Au stat întrebări legate de punctele de vedere ale consumatorului și de metodologia aplicată în acest studiu. Puteți găsi toate detaliile și toate explicațiile și toate statisticile în raport. Da, o să încerc să răspund la uh, elementele principale care s-au uh, ridicat aici. Nu stăm de vorbă cu 500 de oameni. Vorbim de 500 de oameni înmulțit cu 50 de piețe, înmulțit cu 27 de state membre. Deci nu vorbim doar de 500 de oameni. Acest lucru se face printr-un contractant, deci nu facem noi asta. Evident, contractantul încearcă să se asigure că eșantionul este cât mai reprezentativ cu putință din punctul de vedere al populației statelor membre. Și intervievăm într-adevăr 500 de oameni în fiecare stat membru, dar apoi cifrele sunt reevaluate. Scorurile generale pentru Uniunea Europeană reflectă, de fapt, populația ne-am consultat și cu Eurostat pe marginea acestui lucru pentru a ne asigura că rezultatele noastre sunt cât mai reprezentative. Bineînțeles, vrem să stăm de vorbă cu mai mulți oameni, dar atunci procesul ar deveni mult prea scump. A existat o întrebare foarte interesantă dacă putem să facem analize regionale. Și ne-am gândit și noi la asta, este o observație foarte bună, dar din păcate datele pe care le avem nu ne permit să facem o analiză la nivel regional. Deși știm, bineînțeles, că diverse autorități pot să fie răspunzătoare pentru aceleași lucruri. În ceea ce privește alte măsuri pe care ar trebui să le luăm, nu am toate răspunsurile aici. Cred că sunt mai multe lucruri pe care le putem face. Le-am menționat deja câteva. Stăm de vorbă cu statele membre. Și dacă pot să vă dau un uh, exemplu, colegii mei care sunt răspunzători pentru rețeaua centrelor de consumatori europeni au uh, început un uh, dialog cu LIS Europe, care este un reprezentant al companiilor de închirieri de mașini, și încearcă să găsească o practică mai bună pentru aceste companii și vor să meargă mai departe și să se asigure că consumatorii vor avea nu doar informații bune, ci vor reuși să uh, rezolve problemele pe care consumatorii le reclamă uneori uh, centrelor europene pentru consumatori. Deci asta este una din măsurile pe care le vom lua sunt sigură că mai sunt și multe altele și sper că veți încuraja și noastră acest gen de măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Știți că am avut un program destul de strâns. Vă mulțumim, vă suntem recunoscători pentru aceste, această uh, prezentare și pentru că ați încercat să răspundeți la întrebările colegilor noștri. Le mulțumim și colegilor. Și trecem acum la reuniunea coordonatorilor. O să vă reamintesc să vă întoarceți mâine dimineață aici, la ora 9 fix, cu cartelele de vot. Vă mulțumesc foarte mult și vom începe acum reuniunea coordonatorilor.